Domnule președinte, ați reamintit valorile europene și criza umanitară și politică care uh, a apărut acum în Ungaria, așa încât aș dori să supun uh, bunăvoinței acestui Parlament și conferinței președinților uh, o propunere să meargă în Ungaria pentru a căuta niște refugiați pentru a le arăta susținere, pentru că cred că ar fi un mesaj puternic către domnul Orban și către guvernul său că Parlamentul European susține acești refugiați și vrea să-i ajute. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Jadot. Der Rechtsausschuss. Comisia. Vă mulțumesc pentru această observație. Vă mulțumesc. Comisia Jurii, cu ocazia reuniunii din 13 iulie 2015, a verificat mandatul domnului Edvard Cesac și a propus validarea acestui mandat începând cu data de 11 iunie 2015. Există obiecții?